Trecem acum la explicațiile de vot. On the Tavares uh, report. Pe raportul Tavares, domnul Clays. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, tegen het verslag Tavares. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, votat împotriva raportului Tavares pentru că reintroducerea unui program de reinstalare europeană nu este decât o etapă spre armonizarea politicii de azil. Trebuie să fim prevăzători și, uh, de fapt, cu o asemenea propunere, uh, este clar că va cere numărul de cereri de azil în Uniunea Europeană. În raport se spune că reintroducerea programului de reinstalare Uh, duce la uh, reducerea imigrației ilegale. Însă este un argument ipocrit care este evocat fără încetare atunci când votăm în Parlament asupra textelor care privesc dreptul de azil și imigrația. Imigrația ilegală are loc în state cum ar fi Belgia, uh, din partea persoanelor care sunt ilegalitate și după aceea aceste persoane sunt recompensate printr-o regularizare. Doamna Roitova urmează acum. This is Roitova? Doamna Roitova? Mulțumesc, doamnă președinte. Am acceptat o directivă ce va deschide cu siguranță calea spre metode mai bune de construcții. Domnul uh, Marinescu vorbea ieri despre un fond. Ar trebui să avem 4% pentru 2010-2014. Now we move to the Trecem mai departe la raportul uh, Elio. Doamna Roitova încă o dată, legat de raportul Elio. Pani předsedkyně, eh, ja sam chtěla... Mulțumesc, doamna președinte. Am dorit să iau cuvântul în ceea ce privește acest fond Țin să spun că pentru primirea legală de refugiați, ei bine, sunt pentru acest, această problemă, dar trebuie să îmbunătățim măsurile care se iau pentru primirea de refugiați, în special în spațiul Schengen. Noi astăzi am decis a doua variantă a sistemului de informații Schengen, care oferă o garanție, de, o garanție a securității în spațiul Schengen. Securitatea noastră este aici în joc. Însă, prin uh, practica poliției austriece și germane ajungem, iată, la o chestiune foarte nefavorabilă în ceea ce privește acest sistem, pentru că vedem că suntem supuși unor controle inutile. Am luat, mi-am asumat deja, am asumat deja o poziție acum doi ani pe marginea acestui subiect, dar văd că nu s-a ajuns foarte departe. Vedem foarte clar că se încalcă libera circulație a cetățenilor cehi, um, a lucrătorilor și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. În ceea ce privește raportul Tavares, doamna Mastela are cuvântul. Una politică migratorie, signor președinte, că voglio să equi în legătură cu politica de migrație, trebuie să avem o uh, viziune realistă și trebuie să avem o politică comună pentru azil în Uniunea Europeană, o politică durabilă și solidă. Trebuie să privim și problemele umanitare, dar și cele economice. Ceea ce înseamnă că costurile trebuie să fie împărțite. Însă propunerea din bugetul actual nu este suficientă. Statele membre trebuie să facă investiții private ONG-urile, partenerii sociali trebuie să contribuie, uh, de asemenea și sectorul voluntar. În, poate am putea avea un fond specific în uh, perspectivele financiare europene pentru finanțări ad hoc. Uh, trebuie să fie ajutați refugiații, în special cei mai vulnerabili, care trebuie să beneficieze de cazare și de îngrijiri de sănătate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Clays. Se pare că domnul Clays nu mai este prezent, deci trecem la raportul Luling, unde din nou intervine doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, sunt foarte încântată că acest raport a beneficiat de un consens larg astăzi. Cred că atunci când discutăm despre lucrătoare și despre condițiile optime de muncă ce trebuie să fie oferite acestora, suntem pe drumul cel bun. Dar acest raport oferă indicații foarte clare în care, după care trebuie să se ghideze statele membre. Nu cred că subsidiaritatea este afectată aici, dar dacă cineva consideră că este afectată, atunci putem să facem verificări în acest sens. Sunt uh, foarte curioasă dacă cei care critică acest raport vor beneficia de această posibilitate sau nu. Uh, Doamna Kreiner are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport arată foarte clar că este important ca femeile să fie plătite în mod egal cu bărbații, pentru că pentru fiecare oră lucrată ele sunt plătite cu 70% mai puțin decât aceștia. În ultimii ani, această diferență s-a diminuat doar puțin. În, mar, în anumite țări, ba chiar a crescut diferența. Ei bine, propun să emitem rapoarte în mod uh, curent pentru a vedea foarte clar care este diferența de salarizare la, între bărbați și femei ca să eliminăm această problemă din Europa. Doamna președinte, pentru raportul Manders, doamna Roitov are cuvântul. Pani președinte, odlasovali jsme kontroverzní návrh, protože ho na... Doamnă președinte, am votat pe un uh, aviz controversat în cazul acestui raport. Mulți colegi au prezentat alte propuneri pentru plenară, de pildă de a extinde această propunere și la domeniul uh, industriei încălțăminte. Am promovat această idee, însă trebuie să discutăm și despre definiții tehnice. Avem nevoie, deci, de ajutorul Comisiei Europene. De aceea nu am votat pentru această propunere, însă aș dori să fac apel la Comisie să înceapă eforturile pentru a ne prezenta o propunere valabilă. Mulțumim. Rapporten, som handler om et indordning, fordi jeg ikke finder det godt gjort, at... mulțumesc. Am votat împotriva raportului Manders pentru că nu cred că trebuie să uh, remediem așa dezavantajele din regiuni. Trecem la raportul Alves și are cuvântul domnul Kopalski. Bardzo, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, zdecydowałem się poprzeć tą inicjatywę. Mulțumesc, doamna președinte am decis să sprijin această inițiativă pentru că oferă posibilitatea de a ajuta anumite zone din Europa. Regiunile ultraperiferice europene um, se întâmpină probleme economice, există și în Europa Centrală astfel de zone și de aceea sper că aceste programe să ajute Uh, zonele respective prin agricultură, prin pescuit și așa mai departe. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Andrichene, în ceea ce privește raportul Alves, ați dorit să luați cuvântul. Agriculture in outermost region. Este vorba despre agricultura în regiunile ultraperiferice europene. Doamnă președinte, aș vrea să-mi exprim îngrijorarea legată de situația producătorilor de banane în Canare, Guadalupe, Martinica și Madeira, incluse în regiunile ultraperiferice. Viața lor a devenit și mai dificilă din momentul în care Uniunea Europeană a încheiat un acord la nivelul OMC cu țările din America Latină, reducând cotele de import. În 2006, Uniunea Europeană a reformat Organizația Comună a Pieței pentru Banane, afectându-se astfel producătorii de banane din regiunile menționate. Uniunea Europeană a angajat 208 milioane de euro pe an pentru a sprijini pe producătorii din Antilele franceze, Madeira și mai puțin în Azore. Ar trebui să salutăm aceste măsuri de sprijin, însă pentru mulți producători de banane acest sprijin nu va fi suficient. Aș vrea să îndemn instituțiile competente să adopte măsurile necesare pentru a asigura că ramurile tradiționale ale economiei din Uniunea Europeană nu sunt compromise de dragul unor scopuri strategice comerciale. Mulțum, comerciale. Mulțumim, doamna Guinness. Guinness. Thank you, uh, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Susțin acest raport pentru că se referă la uh, problema diversității și politica agricolă în regiunile ultraperiferice. Însă domnul Cioloș a uh, răspuns la preocupările în legătură cu redeschiderea negocierilor cu statele Mercosur și cu toate că uh, ne-am liniștit puțin pentru că a spus că va, se va asigura că interesele modelului agricol european va fi apărat, vor fi apărate nu sunt convinsă, pentru că este clar din documentele comisiei că uh, agricultorii europeni vor fi afectați dacă uh, se va ajunge la un acord. Uh, bugetul este amenințat, se vorbește despre o revizuire a PAC și, cu toate acestea, uh, vom uh, vedea uh, măsuri care vor afecta și mai mult pe agricultorii noștri. Mulțumesc. Trecem la raportul Ashworth în legătură cu simplificarea PAC și urmează doamna Morvai pe lista mea. Támogatom ezt a jelentést, hiszen ö, leegyszerűsíti azt a hatalmas mennyiséget. Mulțumesc, doamna președinte. Salut acest raport pentru că simplifică foarte mult birocrația ce trebuie să fie pusă în practică de fermieri în prezent. Sper ca după acest raport să se creeze o nouă relație între agenții, agențiile care sunt răspunzătoare mm, de agricultură în spe- pentru implementarea PAC, în special în fostele țări comuniste, și să vină și în sprijinul fermierilor, desigur. se vorbește foarte mult despre existența acestor agenții și despre modul în care ele vor uh, funcționa. Se vorbește foarte mult despre uh, modul în care fermierii vor juca un rol în PAC pe viitor. Ei bine, Sper că nu ne vom uh, ocupa de toate, statele, de toate chestiunile minore când vine vorba de plata de penalități și acestea să revi, această sarcină să revină statelor membre când discutăm despre alocarea de fonduri. Uh, de asemenea, fermierii ar trebui să fie în măsura de a se adresa Curții Europene de Justiție. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Antoniosi are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Am votat pentru raportul Ashworth pentru că sunt de părere că o simplificare și o eficientizare a măsurilor birocratice referitoare la PAC este uh, nu doar bună, ci și necesară pentru a ne asigura că agricultorii din Europa profită de, pe deplin de PAC și nu, așa cum se întâmplă adesea, să fie blocați de birocrație. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să avem voința de a promova legislație mai clară de dragul autorităților și agricultorilor deopotrivă să renunțăm la toate regulile și regulamente de care nu este nevoie, să facem schimb de bune practici la nivelul autorităților locale și acest lucru este necesar. Mulțumim, domnul Io. Ia. Mulțumesc, doamnă președinte. Politica agricolă comună trebuie să fie verificată mereu pentru că aceasta trebuie să fie practicabilă. Reglementările birocratice inutile presupun un consum inutil de timp prin urmare, trebuie să renunțăm la aceste lucruri inutile, lucru valabil în special pentru uh, pentru cererile de uh, conformitate. Fermierii europeni trebuie să petreacă mai mult timp pe câmp și nu la birou. Prin urmare, sper ca Comisia să țină seama de mesajul important pe care noi îl transmitem aici și să-l pună în practică. Mulțumesc, doamna Doț are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Am votat pentru acest raport ca și mulți colegi care sunt implicați în problemele fermierilor și problemele regionale și deseori auzim uh, plângeri în legătură cu nivelul birocrației din acest domeniu. Un aspect cheie al noii politici agricole comune trebuie să fie reducerea birocrației. Legislația trebuie să fie uh, utilă pentru fermieri și aceștia să nu fie împiedicați să producă uh, alimente. Trebuie să existe și flexibilitate pentru statele membre și în special uh, cu Comisia și Curtea de Audit, Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a dat dovadă că nu are niciun fel de flexibilitate sau bun simț, ceea ce a dus la uh, tensiuni. Avem nevoie și de o revizuire financiară pentru a revizui costul inspecțiilor la ferme și uh, costurile care sunt uh, recuperate prin sancțiuni pentru a vedea dacă aceste costuri sunt de fapt eficiente pentru contribuabili. Mulțumesc. Când am uh, introdus decuplarea, puțin ne-am dat seama ce va însemna să includem uh, și măsuri de ecocondiționalitate. Cred că vorbim acum deja despre 17 directive directive și poate că ar trebui să ne întrebăm cât de buni legiuitori suntem noi în scopul simplificării. Aș vrea să mă refer la inspecții. Avem inspecții generalizate pentru ecocondiționalitate de către, făcute de autoritățile competente, însă agricultorii se confruntă cu inspecții la alte niveluri, prelucrători, detailiști și alte grupări. Avem nevoie de mai multă coordonare și avem nevoie să nu mai duplicăm, să nu mai dublăm inspecțiile, pentru că altfel nu uh, aducem nimic util, aducem doar birocrație și frustrări pentru producătorii uh, care trebuie să facă față tuturor acestor inspecții. Salut deci acest raport. Mulțumim, domnul Tacula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Richard. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Ashworth, pentru acest raport excelent. În opinia mea, trebuie să acordăm o mare atenție simplificării PAC Trebuie să simplificăm toate procesele legate de agricultura în Uniunea Europeană. În medie, fermierul european se află, um, de fapt, se află mereu într-o junglă a reglementărilor, prin urmare trebuie să emitem un model inteligibil și avem nevoie de a crea o relație de încredere între fermieri și autorități pentru a înregistra progrese. Avem 27 de state diferite, de culturi diferite, care acum încearcă împreună să vadă ce pot face. Prin urmare, avem toate motivele, toate justificările pentru a simplifica PAC. De aceea, raportul Ashworth reprezintă un bun pas înainte. Sperăm să putem continua pe acest drum al simplificării pentru PAC. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, cred că este foarte bine că avem acest raport astăzi, care începe cu cuvântul simplificare. Sigur, se sugerează că până acum PAC este mult prea complicată. Avem nevoie așadar de o abordare educațională și a acestui subiect, pentru că, iată, avem, trebuie să plecăm de la premisa simplificării și nu a complicării. Acest sistem a fost mult prea complicat până acum, fermierii au arătat foarte clar acest lucru. Ei sunt copleșiți de formularele pe care trebuie să le completeze constant și de împovărarea birocratică. De aceea salut acest demers al simplificării. De asemenea, țin să uh, mențin, să, să menționez faptul că nu modul în care completezi formularele uh, arată ce fel de agricultor, agricultor și fermier ești, ci este vorba mai mult de activitățile practice. Uh, prin urmare, acest proces de simplificare reprezintă un pas în direcția bună. Sper să mai avem astfel de măsuri și pe viitor, pentru că, iată, cuvântul cheie reprezintă, într-adevăr, simplificarea. Simplificare care nu survine automat. Mulțumesc! Trecem acum la raportul Triple și are cuvântul doamna Iartemachi. Doamna președinte, am votat pentru la paragraful 34, la amendamentul 5 am votat greșit, însă este foarte important ca amprenta de carbon să fie analizată și studiată. Costurile trebuie să fie și ele studiate. Ar trebui să avem un singur uh, sediu al plenarelor și mă bucur că uh, guvernul britanic ridică acum această problemă vorbim despre mediu, vorbim despre costuri și însă atâta timp cât Parlamentul are posibilitatea de a utiliza fonduri pentru două sedii, nu uh, acordăm nicio importanță crizei economice. Trecem la raportul Rulă uh, și are cuvântul doamna Alfano. Alfano. Doamna Alfano pe raportul Rulă. Eh, scusi, io avrei voluto fare anche, avevo chiesto di poter... Mă scuzați, aș fi vrut să dau o explicație a votului meu pentru eficiența energetică a clădirilor. Pot face acest lucru acum? Please, go ahead, but quickly. Poftiți, dar repede. Mulțumesc. Legat de raportul Țicău, am votat pentru poziția comună referitoare la eficiența energetică a clădirilor, pentru că obiectivul era să introducem propunerea de clădiri noi pentru 2020. Am încercat să atingem obiectivul de eficiență energetică în sensul de a produce mai multă energie decât consum. Nu trebuie să așteptăm însă până în 2020 pentru a urmări acest obiectiv, ci ar trebui să începem de acum. Scopul uh, energiei, eficienței energiei ar trebui să fie urmărit cu mecanismele care ne stau la dispoziție acum pentru a produce mai multă energie. sunt costuri mari pentru cetățeni, se întâmplă acest lucru și în Italia și producem energie de care nu avem nevoie și am putea să evităm aceste costuri dacă am investit în eficiența energetică. Investițiile ecologice sunt uh, de dorit. Legat de raportul Râle, dacă vorbim despre sprijinul raționalizării și simplificării disciplinei în achizițiile publice, Autoritățile și companiile trebuie să facă acest lucru, mai ales IMM-urile care trebuie să participe la cereri de ofertă și la agitații publice. Achizițiile publice ar trebui folosite pentru promovarea de dezvoltare durabilă, promovând criterii de această natură în cererile de ofertă. Parlamentul și alte instituții au uh, de multe ori proceduri de achiziții publice și ar trebui să urmărim și, uh, și să impunem mai multă transparență poate prin intermediul internetului. Cred că publicul ar trebui să urmărească situația în interesul colectivității și, așa cum am spus, membrii Comisiei DEVE trebuie să luptăm împotriva corupției. Mulțumim, doamna Roitova. On the ruler report. În legătură cu raportul Ruiule paní předsedkyně veřejné zakázky patří bohužel také k největším příkladům kde vzniká korupce. am sprijinit acest raport pentru că în acest raport se cere o simplificare a procedurilor achizițiilor publice. Aș dori să spun că dacă nu uh, avem uh, un uh, site al Comisiei în legătură cu contracte problematice, nu putem uh, îmbunătăți situația. Această bază de date trebuie să fie accesibilă IMM-urilor. Uh, Dorim să știm cât este prețul unui kilometru de autostradă. Vrem să știm cine a câștigat uh, anumite uh, um, cereri de ofertă, anumite contracte de achiziții publice, pentru a ști care sunt cazurile individuale problematice pentru care să fie și în atenția mass mediei. Uh, Doamnă președinte, și eu aș fi dorit să vorbesc uh, despre eficiența energetică, dar se pare că regula este că dacă nu este dezbatere, nu putem avea nici e, uh, explicații orale. Deci am, scris în, am trimis în scris observațiile mele. Acum, pe baza um, articolului 84 eh, și 85 eh, am eh, votat împotriva acestui raport. Anul trecut am cerut Comisiei să-i ajute pe fermierii producători de lapte din Uniunea Europeană care s-au aflat într-o situație dificilă și Comisia a reacționat prin rambursări la export ca măsură de urgență. Numai Noua Zeelandă mi s-a plâns de asta, uh, dar nu este o țară în curs de dezvoltare. Deci, a include aceste măsuri în acest raport, care pe de altă parte este bun, înseamnă um, o măsură împotriva acestui Parlament și împotriva farmierilor noștri. Tre uh, situația este dificilă în Uniunea Europeană și aceste lucruri are repercusiuni și asupra lumii în curs de dezvoltare. Mulțumesc, uh, aveți dreptate în legătură cu uh, regulile și uh, Uh, doamna Alfano ar fi trebuit să procedeze la fel. Într-adevăr, la acel raport nu puteau avea loc uh, explicații de vot. Domnul Kelly. Sorry, uh, President. Thank you. Mulțumesc. Vreau să spun că sunt de acord cu colegul nostru. Avem dificultăți în legătură cu această, în legătură cu această propunere și cu și cred că s-a explicat foarte clar, înțeleg și sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme și sper că PP-ul va înțelege acest lucru. Mulțumesc. La raportul Rana l-am pe, domnul, l-am pe listă pe domnul Van Dalen. Voorzitter, ik heb het rapport Rannen gesteund omdat het eh, een goede oplossing is. Doamnă președinte, acest raport reprezintă o soluție bună pentru acest tip de probleme în domeniul transporturilor. Se încearcă să se armonizeze legile. Aliniatul 17 cere comisiei și altor organe să facă toate eforturile pentru ca articolul să garanteze o nouă interpretare a acestei legi. Dar acest text nu știu dacă este suficient de clar tuturor celor care trebuie să o aplice. Deci, aliniatul 27 este din ce în ce mai important, trebuie folosit și, după părerea mea, reprezintă o gestionare modul în care se cere să se facă controlele nu este proporționat, va fi greu să se facă toate aceste controle. Și trebuie să se știe exact cine va face aceste controle, altfel situația nu va fi uh, gestionabilă. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte! În raportul uh, colegului se subliniază în mod precis uh, faptul că există diferențe majore în modul în care sunt tratate infracțiunile grave în domeniul social, în transportul rutier, între diferitele state membre. Dar sunt pentru măsurile propuse în text în ceea ce privește armonizarea sancțiunilor diferitelor infracțiuni la nivel european și pentru instituirea unui instrument de coordonare la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you very much. The sitting is now... Mulțumesc, ședința se suspendă până la ora 15. Vă mulțumesc!